pot fi uh, publicate și pronunțate obiecțiile. Și acum haideți să trecem la ordinea noastră de zi. Este vorba despre uh, situațiile de încălcare a drepturilor omului. Dezbaterea va dura